morning, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru prezență. Discutăm acum răspunderea întreprinderilor în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului în țările terțe. Vom uh, examina amendamentele depuse la proiectul de raport din pe inițiativă pe acest uh, subiect. După cum știți, pentru comisia noastră, domeniul drepturilor omului este foarte important și acest raport din proprie inițiativă este ultima manifestare din, în acest sens. Au fost depuse 257 de amendamente la proiectul de raport și raportorul a propus de la aceste 257 37 de amendamente de compromis. Au avut loc deja două reuniuni a raportorilor din număr, ultima dintre acestea chiar ieri. Am înțeles că mai trebuie discutat pentru a se ajunge la un acord pe marginea întregului text. Aș dori să mulțumesc domnului Corova pentru activitatea sa, pentru abordarea foarte inclusivă, pentru redactarea amendamentelor de compromis și pentru eforturile de a ajunge la un rezultat care să reflecte cât mai bine poziția subcomisiei pentru drepturile omului. Și vă aduc aminte că votul este prevăzut pe data de 11 iulie. Și vă dau cuvântul, domnule Coro, aveți șapte minute la dispoziție maxim. Thank you. O să am nevoie de mai puțin de șapte minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea de care au dat dovadă pentru a Uh, redacta amendamentele de compromis. După cum am spus, au fost depuse 257 de amendamente din tuturor grupurilor politice și majoritatea acestor amendamente uh, doresc să îmbunătățească acest uh, text și aș dori să mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la îmbunătățirea acestui text. Există, desigur, diferențe, uneori diferențe majore, în ceea ce privește obiectivele acestui raport, însă, mulțumită atitudinii de cooperare a raporturilor din umbră, am reușit să stabilim anumite elemente comune. Eficacitatea, accesul la compensații pentru victime și așa mai departe. Pe parcursul celor câteva ore a reuniunilor raportorilor din număr, am convenit pe marginea 20 de amendamente de compromis și să sperăm că vom putea continua în această uh, direcție și săptămâna viitoare dacă ne dorim să votăm data de 11 iulie. Va trebui să găsim o soluție care să fie acceptată de toată lumea și să respectăm principiile funda- fundamentale. Mai există câteva puncte pe care trebuie să le discutăm în legătură cu care uh, pozițiile diferitelor grupuri sunt destul de îndepărtate. Însă cu toții suntem de acord care sunt valorile fundamentale pe care dorim să le protejăm. Și sper că săptămâna viitoare la Strasburg vom găsi câteva ore pe parcursul cărora vom putea discuta uh, cele 15-17 amendamente de compromis uh, rămase astfel încât în data de 11 iulie să putem vota acest raport. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea și pentru munca lor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Corao. Și acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, maxim Uh, trei minute. <coughs> Primul are cuvântul domnul uh, Francisco Asis. Corrado. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului Corao pentru această muncă atât de plină de seriozitate și de inteligență. Cred că suntem pe cale de a ajunge la o soluție de compromis care să dea dovadă de coerență. Este oricum un document foarte interesant și amendamentele de compromis cred că au reușit uh, să uh, rezolve o problemă de ambiguitate în ceea ce privește jurisdicția europeană în domeniul acestor drepturi. Am dezbătut această chestiune și sunt convins că soluția la care am ajuns este una bună. Sunt de acord de asemenea cu dorința de a ne lua un angajament în special față de companiile europene. Responsabilitatea noastră este în primul rând față de companiile europene. E adevărat că uh, s-au modificat relațiile la nivel global. Cred că tot ce face Uniunea Europeană la ora actuală are influență la nivel global, dar pe noi ne interesează în special ce se întâmplă cu companiile europene. Și acum aș avea și o întrebare referitoare la compromisul 33. Am vorbit deja despre această chestiune, deci la compromisul 33 cred că există o problemă cu redactarea care a fost propusă. Este vorba de sarcina probei care este inversată. Și aceasta ar fi o chestiune problematică din punct de vedere juridic, este de asemenea complexă, recunosc, și merită să fie discutată la momentul potrivit. Aș avea și un comentariu de natură generală. În final, suntem pentru acest raport și vrem să mulțumim muncii de consens care a fost uh, dusă de domnul Corao și îl felicit din nou pentru munca sa. Mulțumesc! Thank you very much! Vă mulțumesc! domnule Asis. Și acum, în numele grupului ALDE, uh, în numele raportorului numărul al grupului Alda, doamna Weber, permiteți-mi să mulțumesc raportorului pentru munca sa depusă pe acest subiect deosebit de important și acum lucrăm la redactarea, definitivarea amendamentelor de compromis și suntem bucuroși cu rezultatul obținut pe marginea câteva puncte. Suntem de acord cu apelul lansat pentru a ajunge la un instrument legal obligatoriu de votat protejării a, dreptului, a drepturilor omului. Avem nevoie de un grup de lucru la nivelul Națiunilor Unite pentru a pregăti un tratat obligatoriu privind respectarea drepturilor omului de către întreprinderi. Din punctul nostru de vedere, jurisdicția statelor membre ar trebui să fie respectată în ceea ce privește dreptul civil și accesul la justiție a uh, victimelor. Trebuie să fie garantat uh, un proces uh, corect și combaterea și o concurență loială. ALDE sprijină diferitele instrumente care să sprijină victimele, cum ar fi acțiunile uh, în instanță comune, uh, dreptul ONG-urilor de a reprezenta victimele acestor abuzuri, uh, proceduri mai simple din punctul de vedere al prezentării probelor, accesul la tribunale europene și reducerea uh, costurilor de judecată. Uh, nu credem că ca acest raport, ca, ca domeniul de, de aplicare a acestui raport ar trebui să fie îngrădit. Nu trebuie să se refere doar la companiile europene, pentru că este vorba de respectarea drepturilor omului în țările terțe. Desigur, nu putem, nu putem decât să ne adresăm uh, întreprinderilor, uh, întreprinderilor europene Însă nu trebuie să ne referim doar la acestea din punct de vedere al abuzurilor posibile, pentru că acest lucru ar putea da o impresie greșită și anume că doar companiile, întreprinderile europene ar fi vinovate pentru încălcarea drepturilor omului. În al doilea rând, putem obține garanții suficiente puternice pentru respectarea drepturilor omului doar dacă există o abordare transnațională. Dacă am avea o abordare exclusivă europeană, am, uh, am uh, dăuna până la urmă situației întreprinilor uh, europene. Deci aș dori să vă mulțumesc în numele grupului ALDE și să sperăm că acest raport se va bucura de succes. Nu avem alături de noi niciun alt coleg care să ia cuvântul în calitate de raportor din umbra. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte, domnul Bifnar este prezent. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint. Eu reprezint uh, grupul verzilor și noi considerăm că acest raport este deosebit de important, este necesar și suntem pe calea cea bună din acest punct de vedere. Este necesar să transmitem un mesaj foarte puternic privind responsabilitatea socială a întreprinderilor private. Este un subiect deosebit de dificil din punct de vedere uh, Uh, juridic. Pentru că nu trebuie să ne limităm doar la responsabilitatea Uniunii Europene, drept urmare, trebuie să fim precauți, mai ales când uh, vine vorba de drepturile statelor membre. Este un subiect foarte important și sperăm că vom putea înregistra progrese pe, pe acest subiect. Sprijin, uh, sprijinim pe raportor și, după cum a spus, cred, cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Vă mulțumesc, domnule Buchner. Mai avem doi, prezenți ca, do, doi colegi uh, prezenți care doresc să ia, să ia cuvântul. În primul rând, domnul Hauit, în numele grupului uh, social Democrație. Vă mulțumesc și eu aș dori să-l felicit pe raportor și uh, m-am ocupat de acest subiect de mai mult timp. Am participat la întâlnirile unde a fost discutate liniile directoare din uh, cadrul Națiunilor Unite în legătură cu amendamentul de compromis uh, 4. Cred că ar trebui să respectăm principiile de protecție care se regăsesc în liniile directoare ale Națiunilor uh, Unite. Uh, vă doriți uh, deci nu ar trebui să stimulăm, să cerem, de fapt, uh, această formulare existentă acum ar uh, stimula abuzurile drepturilor omului. La compromisul 5, președintele Juncker și președinția țărilor de jos au mai multe uh, angajamente când vine vorba de gestionarea lanțului lanțului de furnizare. Deci des, descrierea dumneavoastră este una corectă, însă nu trebuie să ignorăm că și alte, uh, și alte instituții europene uh, sunt implicate în această dezbatere. Apoi, la compromisul 7, sunt de acord cu acest punct al uh, căilor de atac, al compensațiilor oferite. Aș dori să vă spun că profesorul Reghi, reprezentantul special al Națiunilor Unite, în anul 2008 a participat la o conferință organizată de noi, cerându-ne să ne ocupăm de, de acest uh, subiect. Consiliul a răspuns în momentul respectiv acestei cereri și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă nu vom găsi posibilități de a face față uh, consecințelor uh, jurisdicțiilor, efectelor uh, extrateritoriale ale anumitor jurisdicții, atunci nimic nu va funcționa. Apoi, la compromisul 12, e, uh, dacă investitorii au, o, au și o responsabilitate uh, etică. Desigur că există o responsabilitate etică și sunt sigur că și uh, întreprinderile au o, res- o responsabilitate uh, etică, morală. Deci, nu cred că putem, că este suficient să înlocuim statul de drept cu moralitatea. Pentru investitori uh, primează rațiunile economice și pentru noi întotdeauna a fost foarte important să insistăm asupra interesului economic, asupra beneficiilor uh, pe termen lung aduse de împărtășirea acestor valori. Uh, interese care cer uh, investitorilor să devină mai uh, activi. Deci nu cred că trebuie să ne limităm doar la responsabilitatea morală. Nu există și un interes economic. Și în fine, sunt de acord cu compromisul 19 și aș dori să închei adresându-mă președintei. Am participat la întâlnirea reprezentanților adunării naționale din Franța, care au discutat cu reprezentanții altor parlamente naționale și am văzut că care este poziția Regatului Unit, Franței, a Elveției. Știu că sunteți îngrijorați că nu doar Europa trebuie să se ocupe de acest subiect. Însă aș dori să vă rog să vă gândiți la faptul că Europa poate, poate fi o, o platformă, o trambulină care să permită să ajungem la un, la un acord global. Și cred că dacă vom găsi abordarea potrivită, vom putea face uh, progrese în ceea ce privește due diligence, principiul due diligence uh, obligatoriu. Știu că există preocupări uh, justificată. Uh, dar dacă spuneți că uh, o soluție este posibilă doar la nivel global, că nu sunt posibile inițiative pe plan european, nu cred că vom reuși să ajungem la un acord uh, global. Întotdeauna am afirmat că ne dorim punerea în aplicare a planurilor naționale, am făcut reclamă acestei idei, acestei idei pe plan global și vedem că ea începe să fie respectată de state cum ar fi Statele Unite ale Americii. Deci este o abordare pe care aș dori să o sprijin foarte mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Howitt. Și acum, în ultimul rând, a cuvântul domnului Demesmacher. Vă mulțumesc. Raportorul din umbra, domnul Gherica, din partea grupului ACRN, nu a putut să participe la reuniunea de astăzi, însă în numele dumnealui aș dori să-i mulțumesc raportorului, uh, domnului Corao. Salutăm acest raport și este important ca cu toții să fim, să avem, să fim uniți în uh, jurul principiilor fundamentale ale acestui rap- uh, raport încălcările drepturilor omului trebuie să poată fi trase la răspundere. Chiar și întreprinderile trebuie să poată fi trase la răspundere. Pentru acest lucru avem nevoie de măsuri globale și pe plan european, la nivelul Uniunii Europene. Însă ce ne dorim să evităm este ca întreprinderile europene să fie sancționate în condițiile în care uh, întreprinderi din state terțe să nu aibă nimic de suferit în urma încălcării drepturilor omului. Trebuie uh, cu orice preț să evităm uh, să dăm impresia că sunt luate în vizor exclusiv întreprinderile uh, societăților comerciale europene. Am depus mai multe amendamente care parțial se regăsesc în amendamentele de compromis. Vă mulțumesc pentru acest lucru și vă asigur că vom continua colaborarea constructivă cu ceilalți raportori din umbră pentru a obține un raport uh, cât mai bun. Mulțumesc, domnule Demesmacher, pentru că ați fost atât de succint și, domnule Corau, aș dori să vă întreb dacă doriți să trageți uh, concluziile uh, dezbaterii de până acum. Cred că s-a manifestat un sprijin important raportului dumneavoastră și, ca o remarcă personală, aș dori să adaug că există un consens legat de necesitatea includerii unor măsuri obligatorii legale, care ar fi un foarte mare pas înainte. Pentru că astfel, în urma unui mandat obligatoriu dat societăților comerciale, recunoaștem că întreprinderile și mai bune pot merge mai departe și uh, în, în întreprinderile care nu uh, recunosc acest uh, mandat obligatoriu vor trebui să schimbe situația. Deci, participarea noastră, uh, instituției noastre este una deosebit de importantă în acest punct de vedere. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Aș dori să spun că nu este întotdeauna atât de ușor să ajungem la un consens pentru că există opinii diferite uh, legate de puncte diferite ale acestui raport. Și o să încep prin observațiile menționate de ECR, de alte, dar și de uh, PPE, a căror reprezentanți nu au, nu au luat cuvântul astăzi, uh, însă știu care este poziția acestui grup politic în urma reuniunilor cu raportorii din umbră în ceea ce privește menționarea societăților comerciale europene. Nu dăm vina pe aceste, pe aceste societăți care sunt active în țări terțe, însă ne referim la ele pentru că noi reprezentăm Uniunea Europeană și este evident că trebuie să ne adresăm în primul rând societăților comerciale uh, Uh, europene, însă ne referim la toate societățile uh, comerciale, inclusiv la cele care provin din Uniunea Europeană. Nu dorim să arătăm cu degetul și să dăm vina pe societățile comerciale europene, ci înțelegem mai bine situația drepturilor omului din perspectiva europeană. Apoi, în ceea ce privește sarcina probei menționată de domnul Asis. Vom discuta compromisul 33, moment în care vom discuta și sarcina probei și suntem dispuși să acceptăm și modificări aici, deci nu este nimic bătut în cuie din acest punct de vedere. În momentul în care vom discuta amendamentul de compromis 33, probabil vom schimba formularea textului acestuia. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Büchner pentru cooperarea de care a dat dovadă ieri, mm, cu ocazia reuniunii raportorilor din umbră, care ne-a permis să găsim formularea acceptată de toate grupurile politice și sper că prin acest raport să putem întreprinde un pas înainte pe, pe acest punct, unul foarte delicat și important în același timp, mai ales din punctul de vedere al subcomisiei DRA. Vă mulțumesc tuturor pentru co- cooperare și aștept cu nerăbdare reuniunea de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Am fost atât de succinți încât acum avem timp pentru o scurtă pauză până la următorul punct, în așteptarea oaspeților noștri. Avem o pauză de 15 minute. Sper că aveți timp pentru a bea o cafea bună. Eu uh, voi bea o cafea și ne revedem peste 15 minute. Mulțumesc!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 So, ladies and gentlemen, we will now continue with the <clears throat> next... <clears throat> Dragi colegi, începem cu uh, punctul următor de pe ordinea de zi, uh, pedepsa cu moartea pentru minori. Avem trei experți veniți astăzi care ne vor uh, prezenta situația în special în Arabia Saudită și în Yemen, dar și în alte țări terțe. Doamna Catherine Hayem, este lider regional pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și uh, Pakistan la Asociația Reprieve. A lucrat pe această temă și s-a ocupat de sentința cu moartea. Vom avea și o mărturie uh, scurtă din partea domnului Ali Duesi, care este un activist pentru drepturile omului și uh, este uh, rudă cu tânărul care a fost uh, executat, deși era minor, pentru că protestase. Îl avem de asemenea prezent cu noi pe domnul Holuatosi, care este expert în tema aceasta pentru Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Și acum am să dau cuvântul experților imediat. Începem uh, cu doamna Hayem sau domnul Popola. Doamna Hayem, vă rog, aveți, aveți 14 minute la dispoziție. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat uh, astăzi aici. Este o adevărată onoare pentru noi să fim prezenți azi aici pentru a prezenta situația din punctul de vedere al Organizației pentru Drepturile Omului. Vă putem prezenta detalii în legătură cu situația din Arabia Saudită. După cum știți, interdicția în ceea ce privește sentința cu moartea pentru minori este de mult timp rădăcinată în dreptul internațional. Și totuși există în continuare țări unde există practici uh, de acest fel și în ultimii ani uh, numărul copiilor care au fost executați sau au fost uh, judecați cu posibilitatea de a primi o astfel de sentință este în creștere, deși sentința nu a fost neapărat aplicată și mă gândesc aici în special la situația din Egipt. În prezentarea de astăzi am să analizez câteva dintre problemele cheie pe care le-am constatat în uh, toate țările unde lucrăm, unde există minori care se confruntă cu această uh, sentință și, uh, deși interdicția există ca atare, pentru că s-a semnat Convenția pentru drepturile copilului de la ONU. Deci, în ciuda faptului că s-a acceptat această interdicție, uh, există totuși copii care sunt până la urmă executați. Și după aceea am să-i dau cuvântul lui Ali pentru a vedea care este situația în Arabia Saudită și în special cazul unui tânăr care a fost executat pe 2 ianuarie anul acesta. Ali Al-Rib și care a protestat înainte de a fi executat și cred că de fapt de asta s-a și executat sentința. Am văzut că există probleme similare în mai multe țări. În Arabia Saudită sau Iran, una din probleme are de-a face cu felul în care se definește conceptul de copil în legislația internă. În legislația saudită există mai multe prevederi legislative în care se spune că un copil este cel care are sub vârsta de 18 ani. Arabia Saudită a făcut mai multe declarații la nivelul Națiunilor Unite în fața uh, Comitetului Special pentru Drepturile Copilului că nu se execută copii, dar, și vom auzi și mai multe din partea lui Ali, există o capacitate de discreție foarte mare la nivelul instanțelor asupra felului în care se aplică legislația. Uneori se spune că judecătorii pot hotărâ dacă cineva este adult, uh, chiar dacă nu are vârsta de 18 ani, dacă are un motiv întemeiat să o facă. Și am văzut în multe cazuri unde ne-am implicat că judecătorii nu fac o astfel de evaluare, ci pur și simplu ignoră această chestiune și nu menționează faptul că persoana respectivă este minoră sau nu. Aceasta este una din problemele pe care le-am constatat în alte țări, precum în Pakistan și în Yemen de asemenea. Problema are mai degrabă de a face nu atât cu legislația națională, care într-adevăr interzice executarea minorilor și uh, definiția minorilor uh, include pe cei care au sub 18 ani, cât mai mult e vorba de o lipsă de claritate în ceea ce privește prevederile legislative, pentru că în ambele state înscrierea la naștere uh, se face la un nivel foarte scăzut, deci există o lipsă de documente de identitate și este greu de dovedit care este vârsta propriu-zisă uh, atunci când uh, se ajunge la vârsta adultă. De altfel, de multe ori pentru aceste persoane este greu de dovedit că sunt minori și în astfel de țări problema este deci de cu altă natură, trebuie să se facă reformele necesare, dar pentru aceasta este nevoie și de voință politică pentru a ne asigura că minorii nu sunt executați. Există o lipsă de siguranță la nivelul legislației și în loc să se accepte interdicția referitoare la minori și uh, să se accepte faptul că un minor nu poate fi executat, practic se profită de confuziile din legislația națională pentru a spune că da, bineînțeles că n-am executat un minor, dar această persoană de fapt nu este un minor. Și se ajunge astfel la uh, dezbateri foarte complexe. Am să dau cuvântul acum lui Ali ca să vorbească despre Arabia Saudită în uh, detaliu și după aceea voi reveni cu situația din Pakistan și uh, strategiile pe care le-am putea avea la nivelul Uniunii și al Parlamentului European pentru a rezolva această problemă pe viitor. Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând organizatorilor și îți mulțumesc, uh, Kate, pentru această prezentare. Este o adevărată oportunitate pentru mine să vorbesc astăzi aici. Am fost uh, susținut de către Parlamentul European, în special din octombrie 2015, când uh, cazul lui Ali a devenit atât de cunoscut. A fost o șansă faptul că toată lumea a susținut acea rezoluție în 2015 și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Așteptăm în continuare susținere din partea dumneavoastră, în special uh, referitor la minorii care sunt condamnați la moarte în Arabia Saudită. Am să încep cu uh, ce s-a întâmplat în octombrie 2015. A fost o dată foarte importantă pentru noi. Uh, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cazul lui Ali, care a fost susținută de aproape toată lumea. Această rezoluție se referea la situația drepturilor omului în Arabia Saudită și în special la situația minorilor. Însă, din păcate, de atunci până acum, uh, au existat patru cazuri de minori care au fost executați și, în plus, mai există încă opt minori care ar putea fi executați în orice clipă în Arabia Saudită. Deci pot să vă spun încă o dată că acea dată a fost extrem de importantă pentru noi, pentru a ne implica în uh, ceea ce se întâmplă în Arabia Saudită. Principala problemă acum în Arabia Saudită este că judecătorii pot uh, lua o decizie uh, în legătură cu un delict, uh, chiar dacă de multe ori nu există un adevărat delict. În arabă se numește alt aptezir. Există o diferență cu al-Qasas, iar legea islamică spune că, în conformitate cu acest concept, persoana ar putea fi executată. Însă abcasar înseamnă o sentință cu o pedeapsă care să fie potrivită delictului și nu se precizează când se aplică abcazir sau când celălalt tip de legislație. se poate aplica pentru orice fel de delict, însă școlile islamice nu dau o interpretare foarte clară în legătură cu delictul pentru care trebuie aplicată pedepsa cu moartea. Practic, se poate utiliza execuția pentru orice fel de delict. Au existat 47 de execuții de la începutul anului până acum, uh, doi minori printre ele, care s-au făcut în conformitate cu Aptazir. Deci, fără o sentință fermă. Motivul principal pentru aceste sentințe ar fi traficul cu droguri, uh, furtul, atacul armat și așa mai departe. Însă asta nu înseamnă că nu pot fi folosite și alte motive. Aptasir poate fi folosit și pentru alte feluri de delicte. Nu există la ora actuală o listă cu sentințele care trebuie date minorilor. Deci judecătorul poate aplica orice fel de sentință. De aceea execuții precum ale lui Ali, al RIP sau alții, de exemplu un alt caz al unui tânăr care a fost executat în februarie 2011, era în ultimul an de liceu, exact înainte de universitate, însă a existat un protest la care a participat și iată acum uh, este mort, uh, executat în urma faptului că participase la acel protest. Ali al un alt caz, care a fost executat uh, după ce a fost torturat. Nu există nici măcar un acces la un avocat și uh, cazurile pot dura și 2 ani fără să fie acuzat uh, direct. Există și cazul lui Aros, care atunci când avea 14 ani a devenit practic uh, cel mai mic minor care a fost executat vreodată. Mustafa Abgar uh, Cineva i-a spus că putea să ducă la o școală religioasă în Maktar. unde putea să învețe uh, o altă materie în conformitate cu școala islamică. Și acolo a fost prins și după aceea a fost executat. Era minor la momentul acela, nu știa de ce au venit după el și când a fost prins uh, le-a spus celor care l-au prins că venise doar să învețe Coranul și legea islamică. Și există um, un documentar care a fost difuzat la televiziune pe această temă, în care se vorbește despre uh, copilul pentru Al-Qaeda. un copil care a fost prins alături de un grup unde se uh, învățau anumite lucruri, însă el nu știa prea bine ce se întâmpla acolo. El a fost acuzat de terorism și acesta este un exemplu foarte rău al felului în care Arabia Saudită utilizează acest concept al atentatului terorist. Am să revin la cauza lui Ali al Robert, care s-a licențiat la școala lui Hayer Ebnayer. Și după ce a început problema terorismului în Arabia Saudită, s-au deschis un fel de școli sau centre de formare unde puteau fi uh, consiliați, uh, unde puteau fi sfătuiți uh, cei care aveau idei legate de terorism. Acest tânăr a obținut diploma după trei ani, o diplomă cu notă foarte bună. Deci asta însemna, diploma practic îi garanta faptul că nu mai avea nicio problemă cu terorismul, certifica faptul că era o persoană bună care putea să se întoarcă liniștită acasă și că nu mai era nicio problemă. Însă, la puțin timp după aceasta, Ali a fost executat și asta pentru că uh, avea o tulburare și avea ezitări de natură teroristă. Iată, există multe astfel de cazuri, avem și date și statistici. Poate că uh, vom putea reveni la aceste date când va începe dezbaterea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult um, ambilor invitați de astăzi. Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul pe care îl aveați la dispoziție și pentru că ați venit cu aceste informații atât de clare și detaliate. Și acum am să dau cuvântul domnului Popola. Aveți 12 uh, minute la dispoziție, Maxim. Um, vă mulțumesc. Mă bucur că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi. Amnesty International este împotriva pedepse cu moartea în toate cazurile, indiferent de natura uh, infracțiunii, de uh, vârsta inculpatului, de circumstanțe, uh, însă există state membre care încă practică asemenea sentințe cu moartea. Oricum, Amnesty Internațională apără dreptul la viață și spune că pedeapsa cu moartea este pedeapsa cea mai crudă cu putință. împotriva progreselor obținute în ultimii 40 de ani, încă există sentințe cu, la pedeapsa cu moartea și există state care încă aplică aceste sentințe și care disprețuiesc dreptul la viață. Dreptul internațional autorizează pedepsa cu moartea numai pentru uh, crimele cele mai grave și e vorba despre crimele uh, comise cu intenția de a ucide însă se uh, uh, interzice strict pedeapsa cu moartea pentru delinvenții juvenili. Deci cei care au comis infracțiuni penale uh, atunci când uh, um, aveau sub 18 ani. Dacă vă uitați la articolul 6, se spune că sentința cu moartea nu poate să fie pronunțată pentru persoane care au sub 18 ani. Convenția privind drepturile copilului prevede la articolul 57 că nici pedeapsa capitală, nici pe, uh, închisoarea cu viața, uh, fără posibilitate de eliberare um, condiționată, nu pot să fie pronunțate împotriva uh, unei persoane minore. Acum, um, interzicerea pedeapsei cu moartea împotriva minorilor a devenit atât de larg răspândită încât face parte din dreptul internațional general. Dar, în pofida acestor prevederi de uh, drept internațional și care acum sunt larg răspândite, există totuși țări care îi condamnă pe uh, delivenții juvenile la moarte și chiar îi execută. Și Arabia Saudită este printre uh, statele care uh, pronunță cele mai multe asemenea sentințe și care îi execută pe cei cu vârsta sub 18 ani deși a semnat uh, Convenția privind drepturile copilului și uh, este un stat care aderă la instituțiile internaționale și deși există dreptul la un proces uh, echitabil și dreptul la garanții procedurale, în continuare, în Arabia Saudită, procesele se desfășoară în spatele ușilor închise, în condiții de netransparentă și nu există niciun fel de asistent juridic, de ajutor juridic sau de asistență sau de reprezentare a intereselor inculpatului minor de către un avocat. Și mărturile se obțin în uh, condiții de tortură sau de rele tratamente. Cazul lui Ali Mohamed Amniri dă o dovadă greitoare a ceea ce se întâmplă în Arabia Saudită. Tribunalul <clears throat> specializat din Algeda l-a condamnat pe Ali la moarte pentru uh, mai multe uh, infracțiuni, printre care participarea la niște proteste împotriva guvernului și pentru uh, um, acte violente. Și pe, pe baza faptului că Ali ar fi, și-ar fi mărturisit vina, dar familia lui Ali Uh, uh, spune că el a fost torturat. A fost arestat atunci când avea 17 ani și a fost uh, închis într-o închisoare în estul Arabiei Saudite, la uh, mai multe zeci de kilometri de reședința sa, nu a avut acces la un avocat și a fost torturat ca să-și uh, um, semneze mărturia. și după ce l-au ținut un an în închisoare, uh, l-au returnat uh, în um, orașul său de uh, reședință când avea 18 ani, deci nu mai era considerat minor. Pot să vă vorbesc și despre Abdullah Hassan Amei, care și el a fost asistat, arestat în 2012 când avea 17 ani și a fost condamnat la moarte în 2015 pentru exact aceleași uh, fapte precum uh, um, precedentul tânăr și și mărturia sa a fost obținută după ce el a fost torturat. De fiecare dată un tribunal specializat îi condamnă la moarte și în urma protestelor internaționale, eh, executarea pedepselor cu moarte acestor doi tineri a fost amânată de mai multe ori. Însă, în Arabia Saudită există mai multe cazuri în care eh, persoane condamnate la moarte au fost executate, deși nu era foarte clar ce vârstă aveau la momentul respectiv. De multe ori aceste persoane afirmau că în momentul în care au comis fapta care le era reproșată, aveau sub 18 ani, dar autoritățile din Arabia Saudită nu au ținut cont de aceste afirmații. E adevărat că uh, autoritățile spun că uh, certificatul de naștere uh, fusese falsificat și că pașaportul la fel, și că, de fapt, uh, ele dețineau certificatul de naștere care um, prezenta data reală de naștere. Dar nu au putut să dovedească de ce acest uh, certificat de naștere și pașaport fusese așa zis falsificate. În uh, Arabia Saudită însă nu există acest principiu potrivit căruia interesul copilului este superior și trebuie să fie protejat și are întâietate față de alte um, afirmații. Cum spuneam, Arabia Saudită este parte semnatară a Convenției uh, ONU ce privește drepturile copilului și a um, Convenției care interzice pedepsa uh, cu moartea aplicată minorilor. Și în articolul 31 din uh, um, dreptul penal, de exemplu din Yemen, uh, pentru ca să trec acum la un alt stat, de asemenea, se interzice pedeapsa cu moartea pentru uh, uh minori. Totuși, în Yemen, în pofida acestei prevederi a dreptului penal, se pot pronunța pedepse cu moartea uh, um, împotriva unor uh, um, delivenți uh, juvenil. Acum că este o situație de război în Yemen, noi nu am putut să aflăm detalii despre ca cauze recente în care erau implicați minori um, care riscau să fie condamnați la pedeapsa cu moartea, însă noi știm că au existat cel puțin uh, opt uh, uh, procese în care minori au fost condamnați la moarte și care acum așteaptă ca această uh, pedeapsă să fie executată. De multe ori, justificarea este că uh, tribunalul uh, nu a considerat că uh, Um, persoana respectivă era minoră atunci când a comis uh, um, fapta și din potrivă că era major. Dar realitatea arată că um, ar, ar fi avut, uh, de exemplu, unul dintre inculpații ar fi avut de 16 17 ani uh, și totuși a putut să fie condamnat la moarte și chiar și executat. Noi ne-am Uh, am încercat să discutăm și cu Arabia Saudită și cu Yemen și cu alte state care uh, încă mai practică aceste sentințe. Noi încercăm să le spunem că trebuie să înceteze pentru că e vorba despre uh, practici care contravin dreptul internațional. Vă mulțumim pentru prezentare. Acum vreau să dau cuvântul domnului Antonio Alexandridis, care este expert în ce privește pedeapsa cu moartea și drepturile omului la Serviciul European de Acțiune Externă, dar mai întâi vreau să vă spun mulțumesc frumos, pentru că știm că teoretic trebuie să vă duceți la Atena și vă mulțumim frumos și uh, Vă, uh, suntem recunoscători și avem toată admirația pentru munca dumneavoastră și contribuția dumneavoastră la uh, discuția din Parlament. Aveți cuvântul pentru 5 minute. It's impossible for me to speak sense now because I'm overcome. Vă mulțumesc. Uh, mi este foarte greu să iau cuvântul acum pentru că sunt foarte emoționat. Aș dori să vă spun că acest subiect nu și-a pierdut deloc din uh, relevanță. Știm cu toții că pedepsa cu moartea pentru minori reprezintă probabil cea mai uh, flagrantă încălcare a drepturilor omului. Uh, încalcă litera și spiritul Convenției Națiunilor Unite pentru drepturile co- co- copiilor, care este semnată de cele mai multe state membre. În al doilea rând, aș dori să laud organizația Reprieve, cu care am lucrat în uh, ultimii ani și nu am decât cuvinte de laudă pentru angajamentul, pentru uh, acuratețea informațiilor uh, furnizate și uh, o să lipsească pe viitor această organizație. Sunt cu totul de acord cu analiza pe care ne-ați prezentat-o. Pedeapsa cu moartea pentru minori nu trebuie privită dintr-o unică perspectivă. Uh, situația este diferită în, în uh, Yemen datorită capacității. Uh, în Pakistan această problemă este, își pierde din prioritate datorită argumentelor de combatere a, a activităților teroriste. În Arabia Saudită, putem discuta despre faptul că nu se stabilește, nu se înțelege bine cine este un minor și cine nu. Și o informație importantă pe care aș dori să vă, să vă transmit este următoarea. În temeiul cartei uh, Ligii Arabe, niciun minor nu poate fi executat, nu poate fi condamnat la moarte, decât dacă se precizează acest lucru în uh, legislațiile naționale, ceea ce de fapt permite uh, Uh, statelor uh, care fac parte din Liga Arabă să își adopte normele pe care le doresc în, uh, în codurile penale naționale. Aș dori să menționez și uh, Iranul. Legislația penală acolo este de asemenea problematică pentru că precizează că un judecător poate condamna la moarte un minor dacă consideră că persoana respectivă ar uh, ar, da, are, are discernământ sau nu, ceea ce mi se pare o libertate prea mare de interpretare pentru uh, judecători. În ceea ce privește Yemenul, uh, delegația Uniunii Europene a, a, a conlucrat extraordinar de bine cu UNICEF în anul 2014, a lansat un program uh, o perioadă de patru ani care se află în desfășurare în continuare pentru a crea un registru civil care să permită autorităților iemenite să, să înregistreze pe minori. În acest moment am ajuns la uh, 17% din minori înregistrați în Yemen. Și șeful delegației noastre din Yemen, din Sana, uh, a discutat în mod uh, direct cu președintele uh, Yemenului, care a reușit să blocheze 52 de cazuri în care erau implicați minori. Uniunea Europeană, împreună cu UNICEF, a reușit să uh, susțină crearea unui comitet de expertiză legală dedicat situației minorilor. Um, situația de conflict din Yemen nu este deloc, uh, nu ne ajută deloc, însă cu toate acestea depunem eforturi în continuare. În ceea ce privește Pakistan, sunt totul de acord cu analiza dumneavoastră. Um, și noi susținem uh, campania de abolire a pedepsei uh, capitale. Știți că există o legătură puternică și cu sistemul SPG+. Plus și exercităm în continuare presiune asupra autorităților din Pakistan și vă aduc aminte de cazul domnului Shafka Hussein. În acest caz, în alta reprezentantă, doamna Mogherini, a transmis o scrisoare oficială a autorităților din Pakistan. Situația din Arabia Saudită sau una foarte dificilă. Știți că nu prea există șanse ca pedepsa cu moartea să fie abolită în acest stat sau chiar să se impună un moratoriu temporar în acest sens. Încercăm să impunem uh, respectarea unor standarde uh, minime când vine vorba de minori. Ați menționat cele trei cazuri. Știm că există și alți Uh, minori care așteaptă executarea pedepsei cu moartea la care au fost condamnați și strategia noastră față de Arabia Saudită este de a-i convinge să îmbunătățească, uh, să accelereze reforma sistemului de justiție și să meargă mai departe cu reformarea uh, codului penal în Arabia Saudită, care permite un grad discreționar mare judecătorilor și aș dori să vă aduc aminte că am lansat practica monitorizării proceselor de către diplomații noștri, reprezentanții noștri la fața locului pentru a ne asigura că nu au loc încălcări flagrante ale um, drepturilor omului. În, în toate cazurile, în Iran, aș putea spune că odată cu noile posibilități deschise pentru purtarea unui dialog pe marginea drepturilor omului. Vom putea discuta și despre posibilitatea abolirii pedepsei uh, cu moartea pentru pentru anumite cazuri și în mod sigur vom discuta despre abolirea acestei pedepse în cazul minorilor. În general, cred că avem o cooperare uh, excelentă cu reprezentanții societății civile pe acest subiect și vom continua această cooperare. Aș dori să vă mulțumesc din nou, a fost, uh, m-am bucurat de o, de o cooperare excelentă cu membrii acestei comisii și cu membrii secretariatului pe parcursul trialogurilor la care am, uh, la care am participat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Alex, Alexandrinis, și vă urez succes în activitățile dumneavoastră viitoare. Și acum avem la dispoziție câteva, cu, uh, câteva minute pentru a da cuvântul colegilor noștri. Doar câteva minute, pentru că trebuie să terminăm la ora 12.30. Prima pe lista vorbitorilor este doamna Lochbiller, urmată de domnul Büchner și domnul Demesmacher. Și doamna Rodriguez, de asemenea. Doamna Lochbiller. În momentul în care am discutat despre Yemen, aș vrea să vă aduc aminte că împreună cu domnul uh, Howard și Preda în anul 2013 am vizitat o închisoare din uh, Sana și am discutat cu patru minori care uh, așteptau ca sentința cu moartea să fie executată. Este bine că procesul de, înregistrare registrare a minorilor este în, în desfășurare, însă, așa după cum am spus, este un, uh, o situație de coșmar dacă te afli într-o țară unde nu există certificate de naștere. Deci oamenii nu pot să-și dovedească vârsta și un judecător este cel care stabilește vârsta unui acuzat. Aș avea o întrebare adresată organizației Reprieve. Uh, așa cum înțeleg eu lucrurile, anumite state membre ale Uniunii Europene ar sprijini argumentele prezentate de Arabia Saudită, care spun că în temeiul legilor locale, unii minori ar putea fi considerați a fi adulți și aș dori să știu care sunt statele membre care au adoptat sau ar putea accepta o asemenea poziție. Apoi, ex, expertul de la Amnesty International s-a referit la, la Saman Nafik și problemele cu care se confruntă migranții din, din uh, Arabia Saudită ce se întâmplă cu eventualele documente de călătorie false ale acestora. Și apoi am și o întrebare adresată Serviciul European de Acțiune Externă. Uh, monitorizați aceste cazuri? Uh, monitoriza, monitorizați uh, existența unor anchete independente? Și domnul Alexandridis, și eu sunt tristă că nu veți mai fi alături de noi. Am și eu întrebări referitoare la pedepsa cu moartea. Uh, rezoluția din uh, rezoluția pe care am adoptat-o în uh, octombrie cere Serviciul European de Acțiune Externă ca, ca statele care prevăd în continuare pedepsa cu alta pentru infracțiuni legate de traficul de droguri să abolească această pedeapsă, ceea ce ar trebui să devină o, o, pre, o premisă, o condiție premergătoare fără de care să nu se mai oferă asistență financiară acestor state. Și aș dori să vă întreb ce s-a întâmplat cu această cerere. Și în aceeași rezoluție am cerut Comisiei să oferă orientări generale privind o abordare generală a Uniunii Europene față de pedepsa cu moartea. S-a mai întâmplat ceva din punctul de vedere al acestor orientări generale și mă opresc aici. Vă mulțumesc, doamna Lafila, domnul Bușnar, două minute. Mă, mir, fapt, mă miră faptul că Iranul este atât de puțin amintit, ținând seama de faptul că în Iran uh, se înregistrează cea mai mare rată de executări de pe glob. Aș dori să amintesc pe scurt două cazuri. Uh, nu m-am cer scuze, însă nu m-am pregătit foarte bine pentru această reuniune. Este vorba, în primul rând, de o tânără care a fost violată, s-a apărat, a pus mâna pe un uh, cuțit cu care l-a rănit la umăr pe uh, cel care o, o violase și din motive uh, și acesta în urma acestei răni a decedat și apoi a fost fata tânăra respectivă a fost executată vârsta de 17 ani. Și în Iran sunt executați în continuare minori în urma unor uh, infracțiuni legate de traficul de droguri. Este o situație foarte, dific- uh, foarte diferită uh, și în interiorul Iranului. Putem spune că există o politică etnică chiar în uh, Iran. Și apoi aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu Ibrahim Halava, în legătură cu care ne-am adresat deja de mai mult timp Serviciul European de Acțiune Externă. Aș dori să știu dacă s-a întâmplat ceva, dacă putem obține ceva în legătură cu acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Büchner, domnul Demesmacher. Vă mulțumesc. Aș dori să mă alătur antevorbitorilor. Majoritatea execuțiilor în acest moment au loc în Iran și majoritatea cazurilor în care minorii sunt executați au loc în Iran. Iranul a revenit pe scena diplomatică internațională și cred că acesta este momentul în care trebuie să exercităm presiuni asupra, asupra acestui stat. Trebuie să recurgem la toate mijloacele și instrumentele care ne sunt la dispoziție pentru a aborda acest subiect al uh, execuțiilor, inclusiv a execuțiilor minorilor și pentru a încerca să îmbunătățim situația din acest stat. Considerați că în acest moment uh, Uniunea Europeană folosește uh, la maxim instrumentele de care dispune, eu mi-aș dori uh, personal un angajament uh, mai mare din partea Uniunii Europene. Și o a doua, o a doua întrebare adresată invitațiilor noștri. Comisia Europeană, prin intermediul instrumentului dedicat uh, democra- democrație și drepturilor omului, finanțează măsuri care să fie, să combat, care sunt îndreptate înspre abolirea uh, pedepsei cu moarte. Și aș avea o întrebare și legată de uh, situația din Arabia Saudită, un stat pe care l-am vizitat, ocazie cu care am văzut că dacă uh, dorești să discuți această temă, dacă dorești să discuți despre defin, definirea drepturilor omului, ajungi la concluzia că trăim în lume, în lumi paralele. Uh, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a, a discutat cu un prinț saudit despre uh, această situație în urma uh, execuției pe care ați amintit-o și dumneavoastră și aș dori să vă întreb dacă s-a schimbat ceva în ultima perioadă în Arabia Saudită sau nu. Vă mulțumesc. Doamna Rodriguez, sunteți ultima care aveți uh, cuvântul, aveți la dispoziție uh, două minute, după care o să dau cuvântul invitațiilor pentru a răspunde. Veți avea la dispoziție câte două, trei minute și uh, voi da și cuvântul pentru minut ambasadorului Pakistanului. Dar voi fi foarte succintă, cred că colegii au menționat toate lucrurile importante. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând. Cred că Uniunea Europeană uh, trebuie să impună niște cerințe, niște standarde minime statelor tățe din punctul de vedere al respectării drepturilor omului Uh, Pedapsa cu moartea este importantă nu doar pentru minori. Întrebarea mea este una simplă. Dacă trebuie să să, să, să am putea să impunem sancțiuni acestor state și dacă este posibil acest lucru, de ce nu-l facem? Și apoi, de ce nu există mai multe misiuni de observare din partea Parlamentului European a situației, mai ales în Arabia Saudită și în Iran? Vă mulțumesc! domnul Muhammad Alid Muhani. Aveți la dispoziție un minut. Thank you, Chair, for giving me... Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să subliniez uh, câteva elemente care au fost deja prezentate la această întâlnire în legătură cu minorii. Cazul uh, lui Afșcafin nu a fost prezentat niciodată în fața instanței supreme și uh, s-a uh, constatat că avea 23 de ani atunci când a comis delictul. Certificatul de naștere din 91 uh, fiind uh, considerat ca inutil și a fost declarat ca fiind uh, falsificat. Acesta era un caz. Președinta, uh, îmi pare tare rău, dar minutul dumneavoastră s-a încheiat deja. Mai aveți 10 secunde dacă doriți. Au, dar au fost adresate foarte multe întrebări. Da, dar întrebările sunt adresate invitațiilor de aici de la prezidiu. Dumneavoastră aveți oportunitatea dacă doriți să interveniți uh, acum și dacă doriți să uh, dați un mesaj secretariatului, o puteți face în scris. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum pentru două minute domnului Alexandridis pentru a răspunde întrebărilor specifice care v-au fost adresate și după aceea vom da cuvântul invitațiilor. Da, mulțumesc. Întrebarea doamnei Lockbiller, strategia antidroguri a UE. Aceasta arată că există o condiționalitate clară pentru a vedea unde oferim ajutor, ținând cont de drepturile omului. Și v-aș reaminti că tocmai din această cauză a trebuit să uh, înghețăm programul uh, drumului heroinei cu Pakistanul și Iranul, pentru că ne-am dat seama că, de fapt, ajutorul nostru nu face decât să ducă la și mai multe sentințe și execuții legate de droguri. Și colegii mei de la uh, comisie își dau seama de această problemă în fiecare zi, din ce în ce mai mult și uh, avem aceeași problemă și cu alte țări similare, cum ar fi Malezia sau Singapore. Și pot să spun că în Malezia, de altfel, pe tema drogurilor, am uh, lucrat foarte bine și am putea avea vești foarte bune pe curând. Referitor la Iran, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. 75% din execuții au legătură cu droguri, drogurile. Unii sunt doar traficanți minori, uh, cu delicte minore și, după cum v-am spus, vom uh, dezbate această situație pe viitor. Nu cred, eu oricum nu voi mai fi acolo, dar nu cred că Comisia va oferi uh, Iranului niciun fel de ajutor fără a impune condiții în ceea ce privește politica legată de droguri. Și dacă aceasta ar duce la întărirea execuțiilor. Și acum foarte pe scurt pentru a răspunde ambasadei Pakistanului, pentru că sunt uh, fost uh, avocat și întotdeauna m-a urmărit uh, Indubio pro libertatis, un citat din latina care arată că atunci când există un semn de îndoială, persoana respectivă trebuie să fie în libertate. Deci dacă există îndoială în legătură cu vârsta, atunci trebuie să fie considerată nevinovată și nu să fie condamnată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Alexandridis. Acum am să dau cuvântul pentru un minut fiecare dintre, dintre dumneavoastră și vom începe cu domnul Popolus. După aceea, doamna Haia, vă rog. Da, aveau um, unele dintre întrebări aveau legătură cu RIPRIF, dar am să fac un comentariu general sunt de acord cu evaluarea pe care ați făcut-o, în special legată de Iran, pentru că Iran este practic uh, în cap de listă în ceea ce privește țările cu cel mai mare număr de execuții pentru minori. Între 2005 și 2015, Amnesty International au identificat 73 uh, de execuții care sunt documentate. Și e bine să știm că Uniunea Europeană face presiune în continuare asupra Iranului pe această temă. Cred că, în general, Uniunea Europeană este esențială tocmai pentru a face presiuni, pentru a, a deschide un dialog cu aceste țări, pentru că e vorba de chestiuni care sunt interzise de dreptul internațional, deci sunt situații foarte clare și, în plus, aceste state sunt parte la convențiile respective, la Convenția pentru Drepturile Copilului și așa mai departe. Deci au o obligație pe care trebuie să o respecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, domnul Dubasi, un minut. Mulțumesc! Aș vrea să fac un comentariu legat de răspunsul dat de domnul Alexandridis. Noi am luat legătura cu instanța din Arabia Saudită și avem nume și date pe care le-am uh, prezentat, însă acolo se ține cont de uh, părerile noastre doar atunci când e vorba de cazuri cunoscute. Însă dacă e vorba de minori, este o adevărată provocare pentru noi. Există și programe și de multe ori nu ne putem pronunța în legătură cu cauzele care sunt deschise în instanță. Trebuie să îmbunătățim uh, mecanismul existent. Aceasta era un prim comentariu. Un alt element legat de Arabia Saudită. Există o problemă cu sistemul de justiție. În special uh, chestiunile de natură politică care au legătură cu executarea minorilor, de exemplu. Și în încheiere, doamna Rodriguez Uh, pune întrebarea dacă putem uh, face eforturi pentru a susține dezvoltarea economică în Arabia Saudită. Însă e vorba aici de decizii de natură politică, nu de altă natură. E vorba aici de drepturile cetățenilor Uh, cei care se află la putere n-au nevoie de niciun fel de ajutor, uh, însă cetățenii ne întreabă de ce nu avem niciun cuvânt de spus la nivelul factorilor de decizie. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am să, uh, am să-i dau cuvântul doamnei Haian pentru concluzii. Da. Nu am să vorbesc despre situația din Iran, pentru că colegul meu a vorbit deja despre aceste cazuri. Însă suntem uh, absolut de acord că este o țară prioritară în programele pe care le avem și, de asemenea, pentru a oferi ajutor în programele pentru sentințele capitale, de exemplu. Doamna Lochbiller a prezentat o altă chestiune, și anume faptul că statele membre acceptă poziția afirmată de unele țări precum Arabia Saudită și faptul că legislația națională permite ca minorii să fie considerați uneori adulți. Însă, în legislația națională, atât în Arabia Saudită cât și în Iran, există posibilitatea ca judecătorul să ia o decizie în acest sens Uh, fie că este uh, pentru a hotărâ dacă este minor sau nu o persoană sub 18 ani. În cazurile pe care le-am documentat noi, Abdela Zahar, Halia Lima și alții, uh, problema este că judecătorul nu folosește această capacitate de discreție pe care o are de a hotărâ dacă este vorba de un minor sau nu, ci pur și simplu ignoră această posibilitate. Și atunci trebuie să ne uităm la legislația care există deja în Arabia Saudită și care definește aproape pentru toate cazurile că un minor este o persoană sub 18 ani. Și trebuie să ținem cont de acest lucru și uh, uh, de declarațiile pe care le-a făcut Arabia Saudită la nivelul comunității internaționale, prin care confirmă practic că sentința capitală este interzisă pentru minori. Am avut o corespondență recentă și cu Regatul Unit pe această temă pentru a vedea dacă aceste trei cazuri de minori pot fi considerați uh, sub legislația națională ca fiind minori sau nu. Și pentru că nu există o justificare în instanță pe această temă, considerăm că este foarte dăunător pentru orice fel de țară să accepte că aceste persoane n-ar trebui tratate ca minori sau că nu pot fi considerate ca și minori sub legislația saudită. Doar dacă există o sentință clară în instanță se poate lua o astfel de decizie și este important să nu permitem să existe uh, loc de confuzie sau incoerență în ceea ce privește politicile naționale și această confuzie nu poate fi folosită drept scuză pentru a da sentințe la moarte pentru minori. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost atât de concisă. Acum un ultim cuvânt de încheiere. Câteodată e ușor uh, să pierdem din vedere că cei care au sub 18 ani sunt în continuare copii. Ne gândim la altfel de copii atunci când spunem copii, dar de fapt toți cei care au sub 18 ani în conformitate cu Convenția pentru Drepturile Copilului sunt considerați ca fiind copii. Deci depinde de noi să ținem cont de uh, interesul superior al copilului pentru minori și acest caz se aplică și atunci când e vorba de Uh, pedeapsa capitală. Există un consens larg aici, acesta este principalul obiectiv pe care îl avem în instituțiile europene, așa că vă mulțumim foarte mult pentru că ne ajutați uh, să avem o dezbatere mai largă pe această temă legată de situația actuală. Vreau să mulțumesc încă o dată și Serviciului de Acțiune Externă pentru contribuția sa și tuturor colegilor care au participat astăzi la dezbatere. Vă mulțumesc și încheiem aici ședința. Nu știu dacă mai sunt comunicări de făcut. Da, următoarea ședință a subcomisiei noastre va avea loc pe 13 iulie la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc! <laughs>